vom vota. Am primit lista din cererilor de um, luare de cuvânt. Dacă nu există obiecții, pentru procesul verbal se va adopta la sfârșitul ședinței. Acum trecem la